Vreau să salut uh, grupul Bursei Zaharov, 40 uh, de activiști pentru drepturile omului iau parte uh, la, la această bursă, vin din diferite țări, cum ar fi Bielorusia, Republica Democrată Congo, Guatemala, Iran, Iordania sau Kazakhstan. Ei sunt astăzi aici și um, iau parte la un curs de două săptămâni, un curs intensiv despre drepturile omului, împreună cu uh, Centrul de la Veneția pentru Drepturile Omului și Drepturile Universale.